Good afternoon, colleagues. If there are no... Bună ziua, dragi colegi. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, se consideră adoptată. La anunțurile președintelui, ă, aș dori să vă spun că nu avem ă, interpretare în ă, irlandeză și în croată astăzi. Apoi avem recomandările coordonatorilor, în primul rând numirea raportorilor pentru avize, Uh, Silvi Ghiom de la Socialiști a fost numită raportor pentru avizul privind raportul uh, din proprie inițiativă, uh, tabelul EU Justice. Aș dori să știu dacă sunteți de acord cu această numire. Se pare că da. Se consideră adoptată. Domnule Iurec, aveți o solicitare de respectare a regulamentului. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La ora 5 urmează să votăm, uh, avem un vot, însă uh, pe ordinea de zi nu se prevede o dezbatere și nici nu știm care sunt uh, intențiile în spatele acestui aviz. Eu l-am citit cu mare atenție și avizul menționează uh, concluziile comisiei de, uh, comi, deci concluzia comisiei de a invoca articolul 7 împotriva Poloniei, conform căruia Parlamentul va trebui să ia oricum o poziție oficială după ce se hotărăște uh, prin vot uh, cu majoritate calificată. Deci nu înțeleg de ce astăzi trebuie să votăm această, această propunere de rezoluție. Pentru că, așa cum spuneam, pe ordinea de zi nu s-a propus organizarea unei dezbateri. Deci eu vă propun să eliminăm acest punct pe ordinea de zi pentru a clarifica situația, să vedem dacă Uh, există motive întemeiate pentru a discuta acest punct pe ordinea de zi. În orice caz, va trebui ca Parlamentul să se pronunțe pe viitor pe marginea uh, propunerii de rezoluție. Mulțumesc foarte mult, domnule Iurec. Uh, la anunțurile președintelui urma să spun că urmează să avem un vot electronic, mi-ați luat cuvintele din gură. Uh, ședința coordonatorilor a luat această decizie să organizăm votul pentru ca uh, votul să ajungă la plenară. Deci uh, putem spune că este un vot uh, tehnic care ne va, ne va permite să mergem la plenară. Aceasta este procedura care trebuie respectată. Și din acest motiv nu avem dezbatere și deci punctul va fi păstrat pe ordinea de zi și vom avea acest vot uh, simplu fără dezbatere, pentru ca votul să meargă după aceea la plenară. E vot electronic, așa cum spuneam. Și ați fost uh, informat, uh, la fel ca toate grupurile politice și coordonatorii, ați fost informați în legătură cu această decizie. Deci votul va fi menținut. Mulțumesc pentru această observație și ajungem la acest punct mai târziu. Deci, așa cum spuneam, deci votul electronic pe care uh, îl menționați va avea loc uh, la ora 5 după masa, deci va fi un vot electronic și după aceea avem o reuniune uh, mixtă Libe-Econ la ora 19.45. Uh, în ce privește actele delegate și de implementare, avem o ședință cu Comisia Econ de la 6 și jumătate uh, împreună cu uh, reprezentanții din partea Comisiei. E vorba de uh, regulamentul de modificare a regulamentului UE 2017 2226. Iată care sunt anunțurile președintelui. Ajungem deci la primul punct de pe de zi, punctul 3 Domnul uh, comisar uh, Julian King ne onorează cu prezența pentru acest punct. Aș dori să vă spun ca o introducere la acest punct. Aș dori să vă reamintesc că comisarii King și Avramopoulos în 2 iunie au uh, comunicat decizia de a înființa un grup la nivel înalt privind radicalizarea. Poate că vă amintiți că această inițiativă respectă concluziile Comisiei a evaluării cuprinzătoare Uh, pe care domnul comisar King uh, le-a prezentat la Libe în 7 septembrie Uh, în urma propunerii germano-franceze de a uh, pune pe picioare acest centru european privind prevenirea și combaterea radicalizării. E vorba de o propunere din 27 martie 2017. Imediat după aceea, uh, serviciile Comisiei au înființat acest grup la nivel înalt care reunește reprezentanți ai Comisiei, a statelor membre și al instituțiilor, serviciilor respective agențiilor, inclusiv de la rețeaua pentru radicalizare. Ehm, secretariatul nostru a fost și el reprezentat în calitate de observator la aceste ședințe. Deci după trei luni eh, de la înființarea acestui eh, grup avem un eh, raport interimar cu recomandări și concluzii. Domnul comisar King va prezenta aceste recomandări și aceste ehm, elemente astăzi în plenul comisiei noastre. Aș dori să spun că după părerea comisiei noastre acest domeniu este extrem de important. Parlamentul întotdeauna a avut un rol important în această Uh, în acest domeniu prin dezbateri la plenară, prin uh, propuneri și activitate legislativă. Sigur că trebuie să depunem eforturi suplimentare pentru a stimula uh, cooperarea între factorii implicați în acest domeniu și cu mare plăcere aș dori să dau cuvântul domnului comisar pentru prezentare. Deci, domnule comisar, încă o dată vă mulțumim pentru prezență și vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputație, bună ziua tuturor. Aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a avea un schimb de vederi uh, pe această temă a combaterii radicalizării Uh, și mai ales pentru a vă prezenta activitatea acestui uh, grup uh, la nivel înalt. Domnule președinte, ne-ați povestit cum a fost înființat acest grup la nivel înalt. Eu cred că împreună am făcut progrese foarte importante în combaterea terorismului în ultimii ani, în ultimile luni. Am îmbunătățit schimbul de informații și am încercat să reducem spațiul în care teroriștii încearcă să ne atace. Știm cu toții că uh, o parte foarte importantă din activitatea noastră în acest uh, domeniu uh, ține de combaterea răului de la rădăcină, combaterea terorismului la origine, respectiv de ce cineva care adesea s-a născut și a crescut aici în Europa alege această cale extrem de violentă și de extremistă. Am avut mai multe inițiative în acest domeniu. Uh, am avut această rețea privind sensibilizarea cu privire la radicalizare, are o activitate excelentă, iar o muncă de uh, conectare și de consiliere a tuturor uh, experților, a celor care lucrează pe teren, dar în orice caz trebuie să continuăm aceste eforturi și să construim pe aceste, această temelie de calitate și solidă. Dar trebuie să îi raliem și pe ceilalți, să implicăm și pe alții în activitatea noastră, inclusiv pe decidenții politici și pe cercetători. Au fost făcute uh, mai multe propuneri, așa cum spunea domnul președinte, în ce privește noi structuri de coordonare de exemplu, un centru european de combatere a radicalizării. Și având uh, în vedere acest context, am uh, înființat anul trecut acest uh, grup la nivel înalt privind radicalizarea și, așa cum s-a spus, raportul interimar a apărut în luna decembrie, a beneficiat de sprijin puternic din partea Consiliului. Acest raport conține recomandări ambițioase și trasează și calea de urmat pe viitor. În urma Uh, raportului de progres uh, din ianuarie, pe care l-am adoptat uh, săptămâna trecută, doream să am această oportunitate de a vă pune la curent pe dumneavoastră, membrii Comisiei Libe, în legătură cu recomandările și elementele principale din acest raport interimar al grupului la nivel înalt și bineînțeles că îmi doresc să văd care sunt și reacțiile dumneavoastră, eventual soluții sau propuneri pe viitor. Care ar fi filul cărăuzitor al acestui raport? Se spune că e nevoie de uh, capacități europene mai puternice pentru a sprijini și a ajuta statele membre în acest uh, efort de a uh, combate radicalizarea. E nevoie de o analiză mai aprofundată, cercetare, formare, consiliere, uh, construirea capacităților și, uh, de asemenea, uh, dimensiuni, uh, uh, orientare spre exterior. Apoi trebuie să ne coordonăm uh, inițiativele și activitatea factorilor implicați pentru a îmbunătăți analiza privind cercetarea și pentru a ne axa mai ales pe dovezi colectate. Recomandările acestui grup la nivel înalt evidențiază câteva din provocările cheie cu care ne confruntăm. În primul rând, în ceea ce privește închisorile. Știm că ele adesea pot fi o adevărată pepinieră, un teren fertil pentru radicalizare, pentru că mm, în acest uh, mediu penitenciar uh, închis, um, infractorii devin vulnerabili la procesul de îndoctrinare și de recrutare adesea. Raportul solicită uh, o sporire a schimbului de informații între experți în ce privește experiențele de viață, tocmai pentru a combate radicalizarea în închisori, dar și în ceea ce privește cercetarea privind reabilitarea sau reintegrarea. Sigur că există mai multe sisteme care diferă de la un uh, stat membru la altul. Apoi trebuie să stimulăm și schimbul de bune practici uh, în ce privește formarea uh, personalului și apoi cum să detectăm aceste semnale de radicalizare în închisori. Noi, Comisia, dorim împreună cu autoritățile din statele membre, cu rețeaua privind uh, radicalizarea, cu președinția bulgară, dar și cu alți factori implicați. mă gândesc, de exemplu, la uh, directorii de închisori, dar și cu uh, Confederația Europeană a Procuraturii. Organizăm conferințe, o conferință la sfârșitul uh, lui februarie cu uh, judecători, uh, cu uh, procurori și cu personal în închisori, tocmai pentru a efectua acest schimb de bune practici și pentru a vedea ce putem face la nivel european pentru a sprijini proiectele în acest domeniu, inclusiv prin finanțare europeană. Apoi, Uh, am planificat și acordarea de granuri, granturi în baza programului Justiție pentru uh, rețeaua europeană judiciară. Această rețea europeană uh, privind radicalizarea organizează și ea câteva evenimente cu practicienii din domeniu, tocmai pentru a încuraja, încuraja schimbul de bune practici. Cooperează cu organizații, inclusiv cu OSCE-ul, cu rețeaua de formare judiciară, doar pentru a numi două astfel de exemple. Deci avem toate aceste evenimente care sperăm să ne uh, ajute să actualizăm uh, uh, ghidul de concluzii privind prevenirea radicalizării, dar și măsurile pe care le putem adopta în închisori și pentru a preveni radicalizarea prin evaluări de impact, dar și prin evaluarea rolului pe care liderii religioși îl joacă în închisori s-a făcut o propunere legată de un program de tip peer review uh, la nivel european, al cărui scop ar fi să reunim experți din statele membre care să evalueze felul în care statele membre care doresc să participe la acest program abordează aceste, uh, această chestiune, această provocare a radicalizării în uh, închisori. Raportul se axează și pe o altă provocare respectiv cum să îi ajutăm pe copiii care cresc în aceste familii radicalizate. Cei care se întorc uh, uh, din zonele de conflict e o temă care a declanșat uh, pe drept cuvânt dezbaterea prinsă în statele membre, inclusiv felul în care trebuie să abordăm chestiunea copiilor care necesită protecție specială și atenție specială se spune că e vorba de mai bine de 5.000 de luptători teroriști care au uh, părăsit Europa, o parte s-au întors, dar există un număr foarte mare de copii care ori au călătorit în, uh, spre aceste destinații sau care s-au uh, născut în Irak și în Siria și care au fost uh, expuși la uh, experiențe traumatizante, execuții, pedepsiri sau uh, au fost chiar obligați să săvârșească aceste acte violente, chiar ei. Deci, uh, pentru noi este o adevărată provocare, uh, ajut, uh, deci felul în care îi ajutăm, pe, îi ajutăm pe acești copii. Așa cum se spune în raport, dorim să avem uh, o analiză comparativă a abordărilor existente în statele membre, să examinăm riscurile, să evaluăm aceste riscuri și să vedem cum putem să abordăm uh, nevoile speciale a acestor copii. Raportul interimar mai sublinează și importanța de a uh, avea o cooperare uh, comună Mă gândesc la serviciile implicate, protecția copilului, serviciile de sănătate, de învățământ, de formare și Uh, dorim să avem un schimb și cu statele membre în legătură cu felul în care le putem ajuta uh, în aceste acțiuni comune. Deci, sperăm să putem organiza o conferință la sfârșitul primăverii care să se ocupe tocmai de acest subiect al copiilor uh, care s-au întors din zonele de conflict. Și știu că pentru Parlamentul European este un subiect foarte important și, în orice caz, Uh, știu că se organizează la Parlament chiar în această săptămână uh, pe această temă a copiilor care se întorc uh, din zonele de conflict raportul pune accentul pe structuri mai ambițioase pentru a combate terorismul și, într-adevăr, cred că, într-adevăr, trebuie să întărim și să înlesnim cooperarea între guvernele naționale, între decidenții politici la nivel național și practicienii care au uh, făcut munca de bază uh, care a fost efectuată în acest domeniu. Se vorbește despre întărirea capacității europene în acest domeniu. E, într-adevăr, un, uh, un aspect de care va mai trebui să ne ocupăm. Până la sfârșitul anului, grupul la nivel înalt va examina în amănunt felul în care uh, trebuie să uh, continuăm uh, să aprofundăm aceste obiective. Grupul uh, s-a mai referit la alte priorități, ideologia, polarizarea, dimensiunea externă a radicalizării, comunicarea și propaganda în mediul online. Ce putem face prin sistemul de uh, educație și de incluziune socială pentru a contracara radicalizarea și provocările ei? În 9 februarie organizăm o reuniune cu statele membre pentru a uh, face un bilanț al activităților de până acum și pentru a stabili programul de lucru pentru restul anului. Aș dori să mă refer la un aspect. Raportul subliniază importanța de a continua activitatea noastră de a uh, combate propaganda teroristă. După cum știm uh, din conversațiile pe care le-am avut, forumul uh, european pe internet ne-a ajutat să cooperăm cu platforme online și cu statele membre pentru a, ca astfel de material să nu mai ajungă pe internet dar și pentru a propune uh, povești alternative, deci uh, variante acceptabile. Uh, această structură s-a întâlnit pentru a treia oară în decembrie și am constatat că am făcut progrese importante, dar că e loc de mai bine. Cu ocazia acestui schimb care a avut loc în decembrie 2017, am încurajat companiile internet să-și intensifice activitatea pentru a înlătura conținutul uh, acesta de pe internet și pentru a coopera mai bine cu autoritățile de aplicare a legii la nivel național și cu Europol pentru a avea un schimb între platformele mari și platformele mici, pentru ca platformele mici să fie sprijinite pentru a uh, împiedica ca acest conținut să reapară altundeva pe internet și pentru a uh, investi în detectarea automată. Avem nevoie de un sistem de raportare mai armonizat, mai transparent, uh, Uh, bazat pe indicator pentru a putea uh, măsura progresul înregistrat în ce privește toate aceste obiective. Mă gândesc, de exemplu, la uh, folosirea acestei, acestui sistem de detectare automată. Cum baza de date funcționează, deci baza de date care uh, previne apariția acestor anunțuri pe internet și cum putem să ajutăm uh, aceste platforme mai mici uh, și uh, medii în acest domeniu. Dezbaterile din decembrie au fost foarte utile și acum uh, evaluăm în lumina acestor dezbateri dacă și dacă considerăm că e necesar să luăm uh, măsuri suplimentare pentru a ne asigura că progresăm și în acest domeniu. Eforturile noastre online, bineînțeles că nu se uh, bazează doar pe uh, contracararea propagandei teroriste, ci, așa cum spuneam, uh, încercăm să propunem soluții alternative pozitive. Noi considerăm că doar astfel putem să-i convingem pe cei care doresc să o ia pe calea extremismului să nu o facă. În decembrie 2016 am lansat programul Empowerment cu un buget de 10 milioane de euro Uh, care a beneficiat de sprijin, uh, sprijinul unor actori precum Facebook, uh, Google, Twitter și astfel organizații din societatea civilă, mai bine de 200, au putut anul trecut să examineze competențele digitale necesare pentru ca aceste povești alternative să poată să fie propuse. Și am avut o primă licitație cu uh, o valoare de 6 milioane de euro, care a fost finalizată în urmă cu câteva uh, săptămâni și sper să avem uh, un nou ciclu de astfel de evenimente pe internet. În orice caz, vom continua să sprijinim formarea și să identificăm bunele practici în acest domeniu. Trebuie să recunoaștem că activitatea noastră de contracarare a acestor povești teroriste este la fel de uh, dificilă precum uh, pe teren. Uh, e foarte greu să măsurăm uh, succesul și impactul uh, acestor măsuri de, sau acestor mesaje de contracarare, dar considerăm că este foarte important uh, să uh, con continuăm să propunem aceste alternative pozitive grupurilor vulnerabile. În pofida provocărilor, încercăm să vedem și rezultate concrete. Mai mulți uh, factori implicați uh, și-au uh, reunit eforturile și cred că e foarte important să continuăm. Deci, pe ansamblu, putem spune că avem un raport pozitiv, puternic din partea grupului la nivel înalt. Mă bucur de faptul că se recunoaște importanța acestor inițiative care există, rețeaua RAN și platforma online. E clar că trebuie să cooperăm pe viitor și uh, să recunoaștem că Uniunea Europeană poate și trebuie să se implice la nivelul nostru pentru a sprijini statele, uh, eforturile din statele membre, autorităților uh, din statele membre și a, a specialiștilor din domeniu. Ca în alte domenii care țin de securitate, cred că doar împreună putem obține rezultate concrete. Aștept cu nerăbdare contribuția și reacțiile dumneavoastră. Thank you very much, uh, Commissioner. Um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 și instituțiile europene au adoptat uh, legi importante în ultimii ani. După ultimele atacuri din, din Europa din anii trecuți, trebuie să ne asigurăm că nu se va ajunge la intoleranță și ură în uh, comisii în uh, Europa, ceea ce nu ar face decât să permită alți recruți în favoarea acestei cauze extremistă. Știm că există oameni care au crescut, s-au născut sau au, au crescut în Europa și s-au radicalizat în Europa. Deci am susține o abordare mai puternică pentru a combate radicalizarea. Trebuie să um, îi combatem pe cei care predică ura în sânul comunității și pe internet, să ne preocupe uh, problema așa numiților uh, luptători uh, combatanți străini, când vine vorba de radical, radicalizarea pe internet, sunt cu totul de acord că este deosebit de important să luptăm împotriva radicali, radicalizării pe internet. Trebuie să putem identifica rapid și să închidem rapid uh, paginile de internet care diseminează ura și uh, contribuie la recrutarea mai ales uh, a tinerilor și a persoanelor mai vulnerabile. Nu trebuie să pierdem teren, uh, să rămânem din urmă din punctul de vedere al combaterii propagandei teroriste pe internet. Oamenii trebuie să înțeleagă uh, consecințele acestei uh, propagande și trebuie să aibă acces la informații utile pentru care demitizează această propagandă. După cum am, pentru acest lucru trebuie uh, să există colaborare din partea mai multor uh, actori și din acest punct de vedere, activitatea RAN și grupul și grupului de lucru la nivel înalt din partea Comisiei sunt deosebit de importante. Nu putem să ajungem în situația în care uh, o lipsă de speranță din rândul tinerilor din comunitățile europene să-i determine să creadă că extremismul este singura cale de ieșire sau uh, Uh, nu putem să permitem ca, datorită lipsei de educație, tinerii respectiv să devină prada uh, acestor uh, extremiști. Deci așteptăm mai multe detalii din partea dumneavoastră să vedem care sunt și celelalte mecanisme de cooperare posibile la nivelul Uniunii Europene pe lângă cele existente pentru a combate mai bine această radicalizare. Mulțumesc, Birgit Sipel, din partea SCD. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru acest uh, raport. Când discutăm despre radicalizarea care are loc în uh, închisori, există un studiu din Germania despre rolul liderilor religioși și de necesitatea de a contrabalansa acest rol. Din acest punct de vedere suntem de acord, însă nu trebuie să pierdem din, din vedere situația generală a, in- a integralizării. Uneori oamenii se radicalizează datorită faptului că nu simt că fac parte dintr-o societate, că nu ar avea locuri de muncă, ceea ce este parțial uh, adevărat, nu întotdeauna este adevărat. Este vorba de persoane care s-au născut în statele membre ale Uniunii Europene, chiar persoane au părinți s-au născut în uh, Uniunea Europeană, au un pașaport european, dar cu toate acestea sunt percepuți ca fiind uh, străini. Mă gândesc la un exemplu. O persoană cărui uh, părinți s-au născut aici, care trăiesc aici, care are pașaport german și care a fost uh, întrebat uh, ce părere are despre ultimele uh, ultimele acțiuni ale președintelui și el uh, a crezut că este vorba de președintele Germaniei, Steinmeier, nu, dar era vorba de uh, Erdogan, președintele Turciei. Este o, o problemă a societății. Sunt oameni care trăiesc, că ei sunt integrați, dar sunt percepuți ca fiind străini, care nu fac parte din această societate. Deci chiar dacă ai o educație bună, nu întotdeauna ești considerat a fi parte a unei societăți, ceea ce s-ar putea să fie un teren propice pentru uh, radicalizarea acestor uh, persoane. Și când vine vorba de copii, de minori, trebuie să înțelegem, să încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Este vorba de faptul că doar au crescut într-un mediu radicalizat sau au fost pregătiți pentru a fi uh, radicali, pentru a deveni ei însuși teroriști și ce am putea face pentru a le schimba mentalitățile, ce putem face pentru a le ajuta mai mult uh, familiile, dacă nu putem avea un schimb de opinii cu alte state unde minorii, copiii sunt chiar soldați pentru a învăța mai mult din experiențele statelor respective. Și ultima chestiune la care aș dori să mă refer Acum, în Uniunea Europeană, discutăm foarte mult despre întărirea securității și apărării Uniunii Europene. Eu cred că unul din motivele care explică războaiele și atacurile teroriste din state terți, terțe care au loc în Uniunea Europeană pleacă de la modul în care noi tratăm statele terțe. Deci mă întreb dacă aveți un schimb de opinii cu Serviciul European de Acțiune Externe, cu uh, Um, autoritățile de resort din statele membre privind eforturile depuse din punctul de vedere al politicii externe, care ar putea să ne ajute pe termen lung să facem uh, față mai bine acestei situații. Mulțumesc, doamna Steven, să recomandă numele acela. Vă mulțumesc, Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc în primul rând domnului King pentru contribuția sa și pentru uh, rezumatul uh, situației de până acum. Vă mulțumesc pentru această muncă și aș dori să vă întreb cum ar putea uh, ajuta Uniunea Europeană, unele companii ca Facebook și uh, Twitter, pentru uh, crearea unui cadru care să ne permită și nouă să luptăm mai bine împotriva radicalizării. Cred că avem nevoie de elaborarea unor uh, linii orientări generale care, prin care să monitorizăm libertatea de exprimare și uh, să găsim echilibrul uh, potrivit. Este un echilibru greu de găsit în același timp vă sprijin cu totul în lupta pe care o portați împotriva radicalizării și împotriva terorismului. Este o chestiune foarte importantă pentru mine. Știu că în Statele Unite ale Americii, Congresul a decis să nu se implice atât de mult pentru că companiile de internet, precum cele amintite, sunt uh, reglementate prin modalități diferite. Eu consider că parlamentele Uh, ar trebui să se implice mai mult în această dezbatere. Nu consider că sectorul privat, uh, companiile respective, ar trebui să se poată autoreglementa. Și în plus aș dori să, să vă întreb dacă cunoaște, aveți cunoștință de toate practicile din punctul de vedere al combaterii radicalizării din statele membre. Uh, una din problemele pe care o avem este că există idei bune, poate nu toate funcționează, însă trebuie să avem o privire de ansamblu asupra soluțiilor care funcționează pentru a le disemina și mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, sună domnul președinte. Știu că mulți colegi se vor uh, referi la uh, internet, la companiile uh, de internet și necesitatea de a avea un discurs narrativ care să contravină propaganda teroristă de pe internet și v-aș sugera dacă ați putea să ne prezentați situația uh, actuală din acest punct de vedere. Doamna Wikström, în numele ALDE, vă rog. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din nou, domnule comisar pentru că petreceți, vă petreceți această după masă împreună cu, împreună cu noi și vă mulțumesc pentru răspunsurile elaborate pe care le-am primit de curând la câteva întrebări pe care vi le adresasem. Este o chestiune care ne privește pe noi toți și pentru rezolvarea căreia toate cele trei instituții europene ar trebui să se implice. Și eu îmi doream uh, o actualizare legată de strategia europeană de combatere a propagandei uh, teroriste. Însă, chiar și mai mult, mă preocupă uh, radicalizarea, combaterea uh, radicalizării la cel mai de jos nivel. Eu sunt ferm convinsă că există numeroase exemple bune din statele membre care ar trebui să fie împărtășită și altor state membre și altor comunități. Tocmai pentru a nu risipi prea multe resurse, prea mult timp, prea multă energie în reinventarea perpetuă a roții. Trebuie să mărturisesc că una din cele mai utile vizite pe care le-am avut de curând a fost în Mechelen, aici în Belgia, unde într-o anumită perioadă mulți, mulți Uh, membri ai comunității erau re, uh, recrutați pentru statul islamic. O, un fenomen care, s-a, care a încetat acum. Și cred că tocmai ar trebui să putem trece în revistă în mod sistematic aceste bune exemple și uh, pentru a vedea cum le putem împărtăși mai bine între noi, între statele membre. De asemenea, trebuie să putem discuta despre ce se întâmplă pe internet în uh, uh, termeni foarte specifici. Ceea ce este ilegal în viața reală este ilegal și pe internet. În, uh, am discutat această chestiune în Parlamentul European deja de mai mult, de mai mult timp, de câțiva ani chiar. viața noastră acum se desfășoară și pe internet și când au loc infracțiuni pe internet, acestea trebuie să fie tratate ca și cum uh, s-ar întâmpla în viața reală. Și dacă îmi permiteți, aș mai avea o întrebare. Combaterea cauzelor fundamentale ale terorismului din statele terțe și dacă ar exista o legătură cu activitățile Serviciului European de Acțiune Externă pe această chestiune atât de importantă pentru noi toți. Însă, repet, vă mulțumesc foarte mult pentru raportul foarte informativ pe care ni l-ați prezentat. Mulțumesc, doamna Gomes, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mă bucură și pe mine faptul că veniți uh, în fața noastră atât de des și că ne transmiteți un mesaj atât de structurat. Întrebările mele se referă la următoarele chestiuni. Pe bună dreptate v-ați referit la liderul predicatorilor religioși, nu doar din închisori, și că și această problemă începe să fie mai bine conștientizată în statele membre. Însă, Nu cred că autoritățile locale cunosc importanța acestei probleme atât de bine. Sunt uh, de acord că, că avem nevoie de uh, combaterea acestui fenomen la fața locului. Însă, eu am văzut acest lucru din cazul țării, uh, țării mele, unde autoritățile locale sunt contactate Uh, cu oferte de finanțări din partea Arabiei Saudite, din partea Emiratelor Arabe Unite, pentru finanțarea unor moschei, unor structuri sociale. Și nu întotdeauna sunt înțelese consecințele posibile. Deci aș dori să vă întreb dacă există o campanie de informare și în rândul statelor membre privind rolul care le revine pentru informarea autorităților locale. Și apoi aș dori să vă întreb care este uh, poziția dumneavoastră privind uh, segregarea din închisori. V-ați referit la faptul că închisorile, în loc să fie centre de reabilitare în anumite state membre, devin adevărate centre de radicalizare. Unele state membre sunt convinse că prin segregarea uh, a celor, între ghilimele, cei mai periculoși, uh, ideologi extremiști, uh, și-ar ușura viața pentru că alte persoane nu ar fi contaminate, însă experții uh, sau unii experți ne spun că se, se întâmplă uh, contrariul ne spun că, de fapt, uh, segregarea este contraproductivă și aș trebui să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de acest punct. Și apoi, care este părerea uh, dumneavoastră vis-a-vis de uh, unele state membre care reflectă pe margine, reflectă la posibilitatea ca așa numiți combatanți străini, resortisanți unor state membre să Uh, fi aduși în fața justiției în state terțe, cum ar fi Irak sau Siria. Dacă permitem acestor persoane să fie aduse în fața justiției din state terțe, uh, probabil ar fi mai bine să nu să nu le facem, uh, să nu le intentăm deloc un proces, pentru că foarte probabil procesele respective nu vor fi echitabile și trebuie să ne gândim și la situația vulnerabilă a unor minori. Și apoi, discursul narrativ uh, împotriva uh, propagandei uh, teroriste. Avem nevoie de experți, experți lingvistici în primul rând, avem nevoie de experți în islam care să ne permită să transmitem mesajul potrivit, care să nu fie unul contraproductiv și care uh, credeți că ar putea să fie contribuția Uniunii Europene pentru a ajuta statele membre din acest punct de vedere? Și în fine, deseori am văzut că activitatea marilor platforme de internet uh, pentru combaterea acestor mesaje este una care lasă foarte mult de dorit. și nu este vorba doar de combaterea mesajelor jihadiste, dar și de combaterea celor de extremă dreaptă care se proliferează în, care proliferează în Uniunea Europeană. M-am plâns, de exemplu, de mesaje uh, problematice împotriva mea și nimeni nu a făcut nimic. Domnul Adamov, vă mulțumesc pentru, pentru că mi-ați dat cuvântul. Am două întrebări pentru dumneavoastră, domnule comisar. În primul rând, sunt de acord că închisorile sunt uh, adevărate puncte fierbinți unde, unde Uh, anumite persoane pot fi uh, radicalizate, însă sunt acestea fi, singurele puncte fierbinți unde o asemenea radicalizare este posibilă. Această radicalizare nu este posibilă și în alte instituții sau în alte locuri. Apoi, aș dori să vă întreb dacă știți uh, ce se întâmplă în moschei, în lăcașurile de cult musulmane ce anume se predică acolo, despre ce se discută și așa mai departe. Și apoi o altă întrebare. Când, uh, pentru a lupta împotriva radicalizării, discutați cu liderii uh, religioși ai uh, comunităților musulmane din statele membre Nu considerați că dacă nu vom implica și acești lideri uh, religioși, lupta noastră împotriva radicalizării nu va fi încununată de succes? Mulțumesc. Domnul de vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului comisar King pentru faptul că vine des să se întâlnească cu comisia noastră și pentru mesajele foarte clare pe care ni le transmite. Am două întrebări. Am, am văzut, domnule comisar, raportul grupului la nivel înalt privind radicalizarea și consider că în acest raport se fac recomandări bune, să se facă evaluări, să transmite bune practici și așa mai departe. Da, foarte bine, e necesar acest lucru, dar un lucru mi se pare fundamental. Cei care se întorc Uh, din statul islamic pot să se întoarcă în statele membre ale Uniunii sau să nu se întoarcă, pentru că statele noastre nu au aceeași politică nici față de teroriștii care rămân în Siria sau în Irak și uh, în ceea ce privește minorii Există posibilitatea armonizării măsurilor între statele membre, pentru că acesta nu este doar un problem al, o problemă a fiecăreia dintre statele membre. Este o problemă a Europei în totalitate. Vor veni câteva sute de copii. Unii sunt adolescenți, peste câțiva ani vor fi adulți. Dacă s-au radicalizat, ce facem? Cine, se desc- ce, cine reacționează? Doar țara în care ajung? statele membre au trebuit să-și armonizeze pozițiile și respectând drepturile fundamentale ale persoanelor, pentru că eu nu doresc să acuzăm oameni care, cărora nu avem ce să le reproșăm, dar probabil putem face mai mult împreună, nu doar să facem schimburi de date. Sunt de acord cu doamna Sipel că există dimensiune socială în uh, această radicalizare dar mai mult, recent, la Comisia de Luptă împotriva terorismului, ne-am întâlnit cu un comisar belgian de origine marocană specializat în lupta împotriva terorismului. Dânsul ne-a explicat faptul că există și o dimensiune culturală și religioasă care stă la baza radicalizării. Și ne-a explicat că dacă continuăm să lăsăm uh, să se răspândească pe teritoriul nostru astfel de discursuri, nu vom putea um, aborda la bază unul dintre elementele care alimentează radicalizarea. De exemplu, regele Marocului, și nu spun aici că mm, trebuie să facem o paralelă, dar regele Marocului tocmai a creat un institut de formare a imamului, a imamilor și a interzis pe teritoriul său publicarea de, um, de, de, de cărți care prezintă o interpretare radicală a islamului. Mă întreb dacă n-am putea să lansăm un apel, un apel la adresa autorităților religioase pentru ca formarea imamilor să fie făcută altfel decât în mod radical. Nu noi trebuie să facem acest lucru, însă nu cred că ar fi prea mult din partea autorităților politice să incite alte autorități care au multă influență să facă anumite lucruri pentru a elimina una, unul dintre motivele radicalizării. Ce părere aveți? Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Chienghe. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc, domnule comisar, pentru ceea ce ați făcut și ne-ați prezentat. Știm că lupta împotriva tuturor tipurilor de radicalizare și de extremism violent Mm, necesită o serie întreagă de instrumente, de la prevenție, la educație și până la măsuri care pot fi considerate represive, dar totuși respectându-se drepturile omului. Eu aș dori să încep uh, prin a aborda politicile de integrare, despre care s-a vorbit deja. Observăm că în multe țări acest uh, domeniu nu este uh, tocmai într-o situație perfectă. Și voi începe cu câteva aspecte care, după mine, trebuie luate în considerare și, pentru a face o anumită armonizare la nivel european. 1. Cetățenia. Mulți dintre acești copii nu simt că aparțin unui stat, unei țări, pentru că, pe de o parte, cunoștințele lor nu le permit să se, să se recunoască identitatea în teritoriul european, uh, și doar la 18 sau 20 de ani uh, sunt recunoscuți ca cetățeni ai statului respectiv. Deci sunt persoane care cresc într-un vid. Nu au uh, beneficiază de abordare bazată pe oportunități egale uh, cu ceilalți copii și tineri. Eu cred că și acest grup la nivel înalt uh, trebuie să analizeze acest fenomen să, um, să, pentru a se merge spre o armonizare. Un al doilea aspect se referă la discursul din ură, populism și xenofobie. Nu credeți că astfel abordarea este represivă pentru a, con a controla aceste um, manifestări din ură pe teritoriu, că ar trebui să facă și prevenție, pentru că astfel cresc conflictele în teritoriu, cresc, eh, se înrăutățesc relațiile între comunități și de aceea este greu să se pună în aplicare politicile de prevenție. Aș dori să știu dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, um, această creștere a atitudinii de ură și xenofobie um, este un obstacol în calea punerii în aplicare a politicilor de prevenție. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Cedovski. Mulțumesc! S námi vidíte, že vás máme poměrně dost rádi, takže... Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să vă întâlniți cu noi uh, în această luni după masă. Întotdeauna venim să ne întâlnim cu plăcere cu dumneavoastră și ascultăm cu mult interes ceea ce ne spuneți. Um, mă bucur că doamna Zipel a spus ceea ce a spus, pentru că este prima dată când a făcut o analiză rezonabilă a crizei migrației și a nevoii de a, integ- de a integra pe cei care ajung în Europa, pentru că înainte am auzit uh, doar discursul de genul trebuie să acceptăm și să integrăm pe toată lumea. Acum sunt uh, absolut de acord cu dânsa. Deci vă rog să nu mai îmi spuneți niciodată că PPE-ul nu poate fi de acord cu socialiștii. Acum, dincolo de ironie, aș dori să vă pun trei întrebări. Întâi, radicalizarea uh, și fenomenul fake news. Chiar eu și familia mea am fost amenințați cu moartea din cauza unor știri false. Uh, Um, ce faceți să luptați împotriva acestui fenomen? Pentru că asta îi se întâmplă și candidatului la președinția Cehia, Iri Drahoș, în timpul uh, campaniei electorale. Au circulat uh, zvonuri ca și cum uh, ar dori să um, primească mulți imigranți și a fost amenințat cu moartea. Ce facem cu propaganda rusă? Acesta este un subiect mult dezbătut în Republica Cehă și este un subiect interesant pentru că mass media rusă difuzează tot felul de informații care îi fac pe unii oameni să se radicalizeze. O a treia întrebare. Eu um, am um, lucrat uh, multă vreme ca um, asistent social uh, și mi-am putut da seama că lipsa de locuri, că lipsa de interacțiune cu aceste grupuri și lipsa de interes a dus la radicalizare. Acest fenomen are loc și în alte țări. Puteți să ne spuneți dacă și acest element uh, trebuie luat în considerare în viitor? Uh, Poate uh, ați depășit puțin subiectul, dar rost pe domnul comisar să vadă ce face cu aceste întrebări și să răspundă la ele și la celelalte întrebări care au fost puse. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru interes trebuie să spunem câteva lucruri importante la care trebuie să ne gândim, uh, inclusiv în grupul de experți la nivel înalt, în următoarea uh, parte a activității grupului de respect, pentru că, așa cum ați înțeles, acesta este un raport interimar și activitatea grupului continuă în următoarele săptămâni și luni. Voi încerca să răspund la principalele întrebări. Dacă apoi considerați că nu am răspuns în legătură cu un subiect, vă rog să uh, mă contactați pentru a mai discuta. Mai mulți ați pus întrebări în legătură cu provocarea legată de materialele online de uh, radicalizare. Și domnul președinte m-a rugat să spun câteva cuvinte în legătură cu acestea. După cum știți, de lungul anilor am creat o serie de platforme um, pe care să discutăm aceste subiecte cu principalii actori uh, Uh, prezenți pe internet și cu statele membre. Doamna comisar Iurova are un uh, cod de conduită, un, un forum privind codul de conduită privind discursul din ură. Eu și domnul comisar Abra, uh, Avramopoulos um, ne-am ocupat în mod deosebit de conținuturile privind um, activitățile teroriste și împreună cu doamna comisar Gabriel um, ne-am întâlnit cu o serie de platforme și am discutat despre um, uh, amenințările legate de securitate. Deci au avut loc o serie de tipuri de dialoguri, de aceea anul trecut ne-am gândit să coordonăm aceste dialoguri și să transmitem mesaje comune. În septembrie anul trecut uh, am pregătit o comunicare în care am încercat să transmitem platformelor de pe internet ce ar putea și ar trebui să facă pentru uh, a lupta împotriva diseminării conținuturilor ilegale din diferite surse. Am încercat să spunem clar că puteau să facă mai multe uh, și chiar unul dintre noi am spus că ar trebui să facă mai multe folosind uh, Um, metode uh, proactive, inclusiv automate, pentru a identifica și de a elimina aceste tipuri de conținuturi. Și am spus că puteau să facă acest lucru fără a fi afectați de cadrul privind responsabilitatea în, comer- în comerțul electronic. Continuăm aceste discuții cu diverse uh, contacte ale noastre, continuăm uh, uh raportarea regulată în cadrul acestor dialoguri și doamna comisară Jurova chiar a publicat în ultimele 10 zile un, un raport în legătură cu progresele făcute, în legătură cu codul de conduită privind discursul din urmă. Chiar în observațiile mele inițiale am vorbit despre reuniunea de la forumul internetului din decembrie. Deci s-au făcut progrese mari, dar încă mai sunt lucruri de făcut. Dacă ne referim la provocarea specifică a conținuturilor teroriste ilegale, am dori să se facă progrese mai rapidă în identificarea și eliminarea acestora am dorit să folosească mai mult mijloace de detectare automată, pentru că aceste materiale să nici nu pot să fie încărcate pe platforme. Am dorit um, ca platformele mari să um, facă în așa fel încât conținutul lor să nu migreze pe platforme mai mici și noi și am dormit să există o mai bună cooperare între platforme și um, autorități uh, la nivel de state membre. Există cooperare, dar putea fi îmbunătățită. Deci acestea sunt uh, acțiunile concrete pe care dorim să le sprijinim. În momentul de față la comisie discutăm dacă și cum am putea încuraja aceste progrese și vom prezenta rezultatele reflexiei noastre la sfârșitul acestei luni suntem încă în ianuarie, da? Deci sau la sfârșitul lui februarie sau uh, în martie. Deci sper că v-am dat asigurări, acest subiect este de actualitate și încercăm să ne coordonăm pentru a-l aborda. Există o serie de alte întrebări la care nu pot să răspund în atât de mult detaliu, dar le voi uh, aborda pe scurt. Se fac multe pentru a răspunde provocării legate de minorii care se întorc din statul islamic. S-a produs un manual pe la jumătatea anului trecut care a dus la multe dezbateri în statele membre tocmai uh, în legătură cu această provocare. Am um, a avut uh, discuții și în grupul la nivel înalt, dar și la nivel ministerial în legătură cu provocarea um, legată de luptătorii străini, dacă se întorc uh, și ce facem cu ei, cum uh, pot face față sistemele judiciare. Este un subiect deseori discutat la um, micul dejun de la Consiliile pentru Justiție și cu această ocazie se abordează și subiecte care sunt de nivel național, cum ar fi segregarea în închisori, diferitele țări au practici diferite. Poziția um, statelor membre în legătură cu modul în care se poate asigura un uh, proces uh, echitabil. Um, cred că trebuie să continuăm să avem schimburi de bune practici în legătură cu toate aceste subiecte și sper că ele vor fi și în viitorul în um, program de lucru al grupului la nivel înalt de experți și sper că vom mai putea avea o discuție amănunțită în legătură cu aceste aspecte. Când vine vorba de cooperarea cu țările terțe sau provocarea legată de influențele țărilor terțe, când vine vorba de radicalizare, aș dori să fac o distinție între impactul posibil al uh, unei abordări bazate pe politica externă generală, când, mai ales când vine vorba de procesul de pace din Orientul Mijlociu. Bineînțeles, discutăm în diverse cadre Uh, cu Serviciul de Acțiune Externă toate aceste aspecte și mai ales provocarea legată de cooperarea cu partenerile din țări terțe pentru a lupta împotriva radicalizării. Radicalizarea în țările lor și posibila influență ale unor instrumente radicalizate sau radicalizante din țările lor în țările noastre și ce putem face, cum ne putem ajuta unii pe alții. Și acest subiect, lupta împotriva radicalizării, este acum uh, deseori pe agenda dialogurilor uh, pe teme de securitate cu toate țările vecine. Când vine vorba de provocarea legată de integrare acum, pot spune că, așa cum ați spus și dumneavoastră din diverse perspective, că aceasta este o parte foarte importantă a gamei de politici pe care trebuie să le avem în acest domeniu. Avem un plan de acțiune privind integrarea de ceva vreme deja și chiar la începutul anului acesta Comisia a publicat un instrumentar pentru a ajuta statele membre să folosească cât mai bine fondurile europene disponibile pentru a sprijini integrarea, mai ales integrarea migranților și a, a uh, noilor veniți în țările noastre. Acesta se concentrează pe finanțarea din această perioadă, din acest cadru de finanțare, deci până în 2020. Este o inițiativă a comisarilor Avramopoulos, Tyson și Crețu, pe care doresc să-i salut. Um, în fine, când vine vorba de lecțiile învățate de la din statele membre, de la cei care acționează pe teren. Tocmai acesta este obiectivul acestui grup de experți la nivel înalt și sper că dacă și când vom reveni cu propuneri pentru îmbunătățirea coordonării și sprijinului de la nivel european în eforturile de luptă împotriva radicalizării, Sper că vom face, putea face propuneri pentru a păstra echilibrul între ce putem um, învăța de la cei din linia întâi, uh, nu doar cei care activează în închisori, dar și în sistemul educației, în uh, munca socială și toți cei care au de-a face cu, cu consecințele radicalizării pe de o parte și um, cei de la guvernare, cei care fac politicile pe de altă parte. Um, putem, sper că această legătură va putea să funcționeze. Acesta ar fi următoarea fază a grupului de lucruri de experți la nivel înalt și vom prezenta și aceste idei în curând. Mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi colegi, și pentru întrebările aprofundate. Din ele observăm uh, că subiectul este unul transversal. Vă mulțumesc și pentru că ați uh, clarificat uh, mm, și care sunt sarcinile diferiților comisari implicați. Bineînțeles, vom invita din nou pentru următorul um, raport al grupului de experți la nivel înalt și mulțumesc colegilor pentru întrebările detaliate și pentru interes, mai ales pentru că este doar luni după masă. Vă mulțumesc, domnule comisar, ne vom revedea pentru a mai discuta despre acest uh, subiect cu ocazia următorului raport. Acum, dragi colegi, trecem la punctul următor. Um, va participa, va fi alături de noi președinta grupului de lucru pe articolul 29. Deci este un raport al președintei grupului de lucru articolul 29, Isabel Falc Pierrotin, și dânsul, dânsa ne va prezenta raportul Uh, primei valori anuale uh, a scutului de protecție a vieții private UE-SUA. Deci este prima evaluare comună și doamna Falperotan va vorbi și despre punerea în aplicare a regulamentului uh, general pentru protecția datelor și, în general, funcționarea grupului de lucru um, înființat prin articolul 29, pentru că poate că este ultima dată când veniți în fața noastră în calitate de președinte acestui grup de lucru. Um, ați uh, avut uh, o relație foarte bună cu comisia noastră. Suntem la curent în legătură cu multe dintre activitățile dumneavoastră, pentru care doresc să vă mulțumesc. Deci, acum vă rog să ne prezentați uh, aceste două subiecte importante. Ei, uh, Domnule președinte, mulțumesc, uh, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a vă prezenta grupul de lucru articol 29 din două perspective, uh, scutul de securitate uh, și uh, un alt aspect. Mulțumesc și pentru ce a spus în legătură cu postul de președinte. În ce privește acest scut de securitate, după cum știți, acest grup, articolul 29, a participat în septembrie 2017 la revizuirea anuală împreună cu Comisia Europeană a acestui scut de securitate la un an după adoptarea de către Parlamentul European acestei măsuri pentru transferul de date înspre Statele Unite. Obiectivul acestei revizuiri pentru autoritățile de protecție a datelor era dublu. În primul rând să ne asigurăm că angajamentele asumate de către partenerii um, americani în acest domeniu uh, fuseseră respectate, dar și continuarea analizei efectuate în avizul din iulie 2016 cu privire la conformitatea cu uh, dreptul, cu legislația primară și secundară Uniunii Europene a deciziilor de adecvare luate de către Comisia Europeană. Și în urma acestei revizuiri, grupul uh, uh, de lucru articol 29 a adoptat uh, un raport în noiembrie 2017. În acest raport am recunoscut progresele în ce privește măsurile adoptate de acest scut de securitate și am salutat și eforturile întreprinse de către partenerii americani. Uh, eforturi comerciale, în primul rând. Am constatat o consolidare a controlelor și a verificărilor uh, efectuate de către, uh, deci pentru întreprinderile care doreau să beneficieze. Dar, în ce privește datele privind resursele umane și datele de profiling, lasă de dorit. Apoi, noi am spus că uh, drepturile persoanelor vizate au fost încredite atunci când uh, datele lor sunt tratate sau sunt folosite în scopuri comerciale în SUA. În ce privește accesul la date de către autoritățile americane, dacă G29 a salutat uh, eforturile SUA în domeniul transparenței, Uh, în ceea ce privește accesul la date și tehnicile de supraveghere. G29 a exprimat rezerve în ceea ce privește respectarea angajamentelor uh, asumate, dar și în ceea ce privește compatibilitatea acestor uh, practici cu criteriile CEJ din hotărârea care a decizia respectivă. Regretăm lipsirea denumire și a la pe club, una dintre instituțiile majore, pentru a asigura supravegherea dispozitivului, care împiedică acest organism de supraveghere să-și îndeplinească funcția. Mă gândesc mai ales la uh, raportul de reflexie cu privire la țintele la selectori în uh, cadrul programului Upstream, dar și pentru operațiunile autorizate și desfășurate uh, sub executivul 12333. G29 în uh, avizul din iulie 2017 a subliniat uh, același lucru, respectiv că aveam puține dovezi, puține elemente uh, juridice care să dovedească că culegerea și accesul la datele personale ale cetățenilor europeni de către autoritățile americane reprezintă o practică de supraveghere nediscriminată. O altă rezervă Uh, exprimată de uh, articolul 29 uh, e calea de recurs pentru persoanele respective. Este o măsură prevăzută de uh, curte care uh, are ca obiectiv respectarea dreptului Uniunii Europene. Știți că criteriul de admisibilitate, standing requirement, din sistemul american face accesul la recurs foarte greu pentru persoanele respective. Aceste căi de apel care sunt la dispoziția cetățenilor europeni sunt complexe și limitate, cu atât mai mult uh, cu cât uh, ombudsmanul, care are un, loc, uh, un rol foarte important în acest domeniu al accesului la datele personale prevăzute către Uh, privacy Shield nu a fost încă numit de autoritățile americane. Deci, pe baza acestei evaluări uh, anuale, uh, grupul de lucru articol 29 a cerut Comisiei Europene și autorităților europene să continue dezbaterile și să lanseze un plan de acțiune pentru a um, umple lacunele juridice și de funcționare identificate. Acest plan de acțiune face obiectul unui calendar solicitat Uh, autorităților americane de către autoritățile de protecție a datelor. Până în 25 mai 2018, uh, când va avea loc uh, aplicarea regulamentului european, noi sperăm ca această funcție a ombudsmanului să fie, um, să fie ocupată, la fel ca și membrii pe clubului. Uh, de asemenea, sperăm ca până la finele anului 2018 uh, să dispară toate lacunele și incertitudinile uh, identificate de către grupul G29. Grupul G29 sublinează și că dacă nu vom primi uh, o, un răspuns uh, în termenii pe care i-am menționat, autoritățile europene vor lua măsurile necesare, asta au anunțat, inclusiv posibilitatea de a face recurs la jurisdicțiile naționale pe care le pot sesiza uh, uh, din uh, mai uh, încolo. Să vedem însă care este stadiul în care ne aflăm astăzi după uh, ce au fost exprimate aceste rezerve, după ce a fost publicat raportul. Putem spune că avem de-a face cu semnale pozitive și uh, semnale negative. În ce privește semnalele pozitive? Des autorités américaines autoritățile americane am observat că au uh, început să depună eforturi pentru numirile de la pe club și, pe club și de la uh, postul de ombudsman. Dar dincolo de zvonurile respective, nu avem deocamdată o numire concretă. În ceea ce privește semnalele negative, bineînțeles că avem de-a face cu uh, acordul dat de către uh, Uh, Senatul American al secțiunii 702 pentru o durată de șapte ani. Această nouă autorizare, fără modificări în ceea ce privește uh, felul în care sunt colectate datele pentru cetățenii neamericani, bineînțeles că nu este un semnal pozitiv din punctul nostru de vedere. Această decizie suverană a Congresului American poate fi văzută ca o oportunitate ratată, cu atât mai mult cu cât uh, G29, raportul său, a menționat mai multe recomandări pentru ca Uh, programul acoperit de uh, secțiunea 702 din FIDA să fie uh, ameliorată. Deci, în loc să se permită aceste programe de supraveghere cuprinzătoare, cadrul legislativ ar trebui să prevadă o țintire precisă, la fel ca și utilizarea unor criterii precum suspiciunea rezonabilă pentru a hotărâ dacă o persoană sau un grup ar trebui să facă obiectul supravegherii. De asemenea, ă, țintele individuale ar trebui să fie supravegheate de, că, supravegheate de către o autoritate independentă. Deci, putem, putem vorbi de semnale pozitive și de semnale mai îngrijorătoare. Dar să vedem care este miza ă, pentru acest scut de securitate. Bineînțeles, Uh, să dovedim că sistemul european de protecție a datelor și transferul internațional uh, e eficace într-un context în care fluxul de date personale este tot mai global. Dar uh, intervine și această normă mondială, acest standard mondial de transfer de date. Această normă care în zilele și în lunile următoare va dobândi o uh, însemnătate operațională tot mai mare prin strategia comercială a Uniunii Europene, care se orientează spre uh, noile acorduri, uh, acorduri de nouă generație cu mari actori mondiali. Aceste decizii de adecvare, bineînțeles, trebuie să meargă mână în mână cu aceste acorduri și mă gândesc mai ales la negocierile cu Japonia și cu Corea. Deci, acest uh, nivel, această, această normă de adecvare uh, devine foarte importantă și deci cu ocazia plenarei din luna februarie G29 va adopta un dosar actualizat pentru cadrul de adecvare pentru aceste decizii. De va fi vorba de un document care va defini toate elementele de care trebuie să ținem cont pentru a evalua dacă protecția asigurată într-o țară terță este uh, echivalentă cu nivelul de protecție din Uniunea Europeană și, bineînțeles, că am, am avut și această uh, muncă de uh, ajustare a uh, normei de adecvare în lumina concluziilor pe care le-am avut în jurul acestui uh, uh scut de securitate. Deci vedeți, domnule președinte, că putem spune că avem de face cu un uh, bilanț uh, amestecat în ce privește acest scut de securitate. A doua temă Uh, punerea în aplicare a regulamentului general privind protecția datelor, RGPD. E o etapă foarte importantă pentru protecția datelor în Europa. De 2 ani, G29 Uh, s-a implicat uh, foarte activ uh, pentru a se atinge acest obiectiv major. Am pregătit un plan de acțiune strategică pentru perioada 2016-2018 pentru a ne asigura că e pus în aplicare în mod eficient și pentru ca el să fie transpus într-o realitate funcțională pentru persoane, pentru organizații și pentru autoritățile de protecție a datelor. De exemplu, am organizat mai mult de 20 de sesiuni plenare pe marginea acestei uh, chestiuni a RGPD și 165 de ședințe ale unor grupuri tehnice pe uh, teme diverse. Deci uh, vă dați seama că G29 a fost extrem de activ în acest proces de uh, însoțire a punerii în aplicării a RGPD. Am dorit să avem o interpretare convergentă a regulamentului odată cu adoptarea uh, a 15 noi linii directoare pe uh, dispoziții cheie din text, de exemplu, dreptul privind uh, transferabilitatea, evaluările de impact, profilarea, consimțământul, măsurile de transparență sau încălcarea da, datelor personale. Această activitate s-a făcut în cooperare cu companiile și cu societatea civilă prin consultări publice pe care le-am organizat uh, și prin așa numitele Fab Lab uh, pentru a uh, ne asigura că ținem cont de părerea celor care folosi acest text. Acțiunea noastră, atât la nivel european cât și la nivel național, se orientează spre cooperarea cu țările membre pentru a ne asigura că se, poate pune în aplicare, se pot pune în aplicare în mod cât mai dinamic principiile din uh, regulament. În calitate de președinte al acestui grup, mi-am luat angajamentul ca grupul nostru să adopte și să publice aceste linii directoare înainte de mai 2018, în totalitatea lor. Însă, n-aș vrea să vă ascund astăzi faptul că există uh, sensibilități uh, Uh, naționale și deci putem spune că în ce privește acest regulament, părerile nu sunt neapărat convergente. Se spune că ar reprezenta o frână în calea inovării sau un adevărat corset. Acestor discursuri încercăm să le răspundem în mai multe feluri. În primul rând, e clar că avem un efect de recuperare Uh, cu ocazia acestui regulament recuperare față de uh, anumiți actori care astăzi nu respectă directiva din 1995 și uh, dispozițiile ei. În ce privește regulamentul general privind protecția datelor ca atare. Acest regulament pune pe picior de egalitate actorii europeni cu actorii internaționali mai ales prin faimosul criteriu al uh, țintirii. Așa cum spuneam înainte, în lunile următoare, uh, miza va fi această strategie de însoțire în statele membre a regulamentului. Mă gândesc mai ales în ce privește IMM-urile și activitatea lor. Apoi mai spunem că noile uh, drepte prevăzute de către RGPD, mă gândesc de exemplu la dreptul uh, la transferabilitatea datelor, deci acest uh, drept va permite uh, noilor actori să uh, cucerească noi teritorii prin noi servicii deci uh, vor permite apariția noi actori la nivel european, pentru că dacă vorbim de dreptul de transferabilitate, nicio platformă Uh, nicio platformă americană sau străină nu va putea să rețină aceste date. Deci ce spunem noi? Deci prin acest regulament european, Uniunea Europeană a făcut un pariu al protecției datelor și al vieții private ca uh, atu competitiv și de uh, concurență. Dar e un pariu pe care trebuie să-l explicăm și mai ales să ne asigurăm că va trăi legiuitorul a, a, a uh, insistat foarte mult pe cooperarea cu autoritățile europene. Regulamentul pune un, uh, deci, um, lansează un nou uh, model de guvernanță care consolidează autoritățile naționale, dar le obligă și să coopereze în ceea ce privește cazurile transfrontaliere. COPD-ul, noul comitet, noua instituție, va trebui să țină cont de exigența de coerență și de solidaritate europeană în punerea în aplicare a regulamentului. Uh, finalizăm regulile de procedură în prezent uh, a COPD-ului și modalitățile de declanșare a procedurii din uh, articolul 65, 65 pentru soluționarea litigiilor. Am adoptat și un protocol de acord între COPD și uh, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor pentru a stabili modalitățile de cooperare ținând cont de uh, criteriile de confidențialitate și de independență prevăzute de către regulament. Această nouă guvernanță e un element cheie din punctul nostru de vedere al succesului RGPD. Miza o reprezintă credibilitatea uh, modelului nostru de reglementare europeană în ce privește protecția datelor. Dacă noul COPD nu va funcționa, uh, oricât de bun ar fi textul, el uh, va fi ineficace, evident. În încheiere aș spune că noul cadru juridic european, în ce privește protecția datelor, uh, implică și ca statele membre și Uniunea Europeană să se asigure că autoritățile de supraveghere beneficiază de mijloacele uh, umane și financiare necesare pentru a îndeplini noile sarcini în multe statele, state membre situația este îngrijorătoare și deci credem că uh, Parlamentul European ar trebui să fie conștient uh, de această situație în calitate de colegiuitor uh, al Uniunii Europene. Iartă, domnule președinte, foarte pe scurt, câteva informații în ce privește scutul de securitate și uh, regulamentul general privind protecția datelor. Mulțumim, uh, doamna Isabel. Doamna Sipăl acum. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În această dupămasă am discutat cu colega mea, Silvii Guillaume, și cred că avem câteva întrebări comune. V-ați referit la criticile exprimate de câteva state membre și ca o idee gen- generală, trebuie să recunosc că sunt iritată de faptul că există o propunere legislativă, un act legislativ uh, uh adoptat, dincolo de faptul că instituțiile, instituțiilor le place sau nu un act uh, legislativ, odată ce un act legislativ este adoptat, acesta trebuie să fie și implementat. Acestea fiind spuse, ne îngrijorează puțin situația în care doar două state membre și-au uh, modificat legislațiile naționale pentru a ține seama de regulamentul general privind protecția datelor. Deci, uh, ce înseamnă acest lucru pentru necesitatea ca până în 25 mai acest cadru de reglementare să fie uh, modificat? Și mă întreb Oare statele membre au informat suficient de bine cetățenii și părțile interesate în legătură cu modificarea cadrului legislativ sau abia acum înțeleg că trebuie să facă modificări pentru ca RG, normele RGPD să fie respectate și apoi ce pot face mai mult autoritățile naționale sau cele regionale pentru a informa mai bine toate părțile interesate și cetățenii simpli în legătură cu aceste modificări. Și apoi o ultimă întrebare privind Privacy Shield, scutul confidențialității. V-ați referit că, la faptul că au fost înregistrate progrese de la bun început și că acest nou acord ar fi o îmbunătățire față de cel anterior, Safe Harbor, însă dacă este să examinăm progresele implementării tuturor părților din acest acord, atunci am uh, ajung la concluzia că nu toate aceste părți sunt puse în, în aplicare. Statele Unite ale Americii înregistrează progrese nesemnificative. V-ați uh, referit la faptul că există câteva piese lipsă de la clubul P. V-ați referit la situația FISA deci, din acest punct de vedere, ce am putea face noi în contextul grupului de lucru articolul 29 pentru ca aceste progrese să continue? Cred că și Parlamentul European ar trebui să exercită presiuni astfel încât toate elementele deciziei de conformitate să fie puse în aplicare cât mai repede posibil. Mulțumesc, Birgit. Sofie Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Falc Pierotan, pentru discursul introductiv în ceea ce privește RGPD. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Nu putem accepta niciun fel de întârziere și în mass media din țările de jos se spune că asociația patronilor uh, cere deja o amânare a implementării uh, acestui cadru legislativ. Am, am, este un act legislativ uh, adoptat în urmă cu 2 ani și ar fi profund uh, în dezavantajul companiilor și organizațiilor care și-au făcut treaba, și-au făcut temele de acasă și au pus în, uh, în aplicare uh, noile norme. În ceea ce privește Privacy Shield, nu cred că trebuie să mă refer la faptul că, din punctul meu de vedere, acest uh, acord uh, nu stă în picioare din punct de vedere juridic, dar dincolo de aceste argumente, dacă este să ne uităm la implementarea acestui acord. Un an și jumătate după intrarea sa în vigoare, nu a fost numit un ombudsman permanent, nu există un club uh, pe care să aibă competențe uh, extinse și ideea este că dacă ne uităm la experiența trecută a domnului Klein, care a fost numit că, uh, pentru a face parte din clubul uh, respectiv, uh, a susținut dintotdeauna activitățile NSA, deci uh, ce încredere ar trebui să avem într-o asemenea persoană. Și, în fine, aspectul cel mai grav. În uh, revizuirea anuală, Comisia uh, Uh, se referă la faptul că dezbaterea privind uh, secțiunea 2 și 7a uh, FISA oferă administrația americană posibilitatea de a consolida normele privind sfera privată din, foreign, din FISA. Deci, pentru Comisia Europeană, reformarea secțiunii 702 este garantată. Apoi s-a votat extinderea acestei secțiuni, fără niciun fel de modificare. Și în mod interesant, cu o oră și jumătate înaintea votului, am primit o scrisoare din partea Comisiei Europene în care mi se spunea că poate se va vota uh, această secțiune de către Congresul American. Și mă întreb ce se întâmplă aici. Pentru că o comisie europeană care recurge la asemenea uh, jocuri. Mi se pare o jignire să primesc o scrisoare cu o oră și jumătate înaintea unei asemenea vot. Deci este o jignire față de cetățenii europeni și față de această instituție. Cum mai putem să avem încredere în Comisia Europeană ca o uh, organizație care ar trebui să vegheze la respectarea acordului Privacy Shield, cel puțin până când acesta nu va fi desfințat de justiție? Mulțumesc, uh, Ian, Ian Albrecht. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, mă bucură să văd că există nu doar o analiză, dar și o uh, foaie de parcurs cu etape concrete care trebuie să fie respectate pentru ca noile uh, standarde prevăzute de Regulamentul General pentru Protecția Datelor să fie respectate și că uh, Comisia Europeană este uh, dispusă să se adreseze justiției dacă aceste norme nu vor fi respectate și am și eu aceleași preocupări ca cele exprimate deja din acest punct de vedere. Aș dori să vă adresez o întrebare privind uh, spre Microsoft uh, din fața Curții Supreme de Justiție, fiind vorba de accesul uh, poliției la date și dacă există consecință pentru uh, situația, pentru respectarea conformității. Deci aș dori să vă întreb dacă grupul de lucru, articolul 29, a discutat această situație sau nu. Și am o remarcă care nu are o legătură directă cu această chestiune, ci poate doar uh, indirectă. Auzim că Uniunea Europeană își dorește îmbunătățirea standardelor privind acordul Privacy Shield. și mă întreb uh, dacă se discută și situația din statele membre și nivelul de protecție garantate de, de acestea. Există o sentință din partea Curții, Curții Europene de, de Justiție din decembrie 2016 care nu este uh, respectată de toate cele 28 state membre ale Uniunii Europene. Și pentru a ne păstra credibilitatea când vine vorba de data de 25 uh, mai 2018, Comisia Europeană ar trebui să vegheze și la respectarea de către statele membre a sentințelor CEJ privind măsurile de, de supraveghere. Mulțumesc, Ian. Ana Gomes. Uh, je voudrais souligner que je pense que... Mulțumesc. Aș dori să subliniez faptul că, după mine, este foarte important ca ombudsmanul numit de Statele Unite să fie cu adevărat independent. În trecut nu a fost cazul. Cred că Uniunea Europeană trebuie să insiste asupra acestui aspect. Apoi doresc să vă întreb ce părere aveți despre implicațiile deciziilor recente ale uh, autorității federale de a elimina regulile privind uh, neutralitatea pe internet. Bineînțeles, asta înseamnă că um, firmele mari care activează pe internet vor avea controlul asupra rețelei și în ce măsură considerați că um, va fi limitat dreptul la portabilitate despre care, pe care l-ați uh, amintit? Ați făcut referire de asemenea la retorica iritantă, așa cum am <laughs> înțeleg foarte bine, în legătură cu obstacolele. Vă referiți la o retorică folosită aici, la noi, nu în Statele Unite. Mulțumesc. Anyone else? Domnul președinte, mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu? Isabel, te rog. Am cer scuze, domnul Fos, vă rog. Îmi cer scuze, în primul rând, pentru că am put, nu am putut să asist la intervenția dumneavoastră, însă, în general, situația mi se pare una clară. Deci, în general, situația este destul de clară. Privacy Shield îmbunătățește acordul Safe Harbor și acesta acum ar trebui să corespundă sau să țină cont de condițiile impuse de CEJ și acesta ar put, urmează să fie îmbunătățit tot mai mult, sau cel puțin așa am înțeles eu situația. Începem Uh, cu acordul Privacy Shield, vedem care sunt aspectele care pot fi uh, îmbunătățite și urmând apoi să facem acești uh, pași unul după altul pentru îmbunătățirea acestui acord. Însă, administrația americană nu vine în întâmpinarea dorințelor noastre. Și acum Întrebarea care se pune este următoarea. Este o situație uh, provizorie sau nu? Și se pune întrebarea în ce măsură un asemenea punct, din punct de vedere juridic, poate să ducă la dezavantaje deci ne vom confrunta cu o situație provizorie perpetuă sau ce se va întâmpla? În general, trebuie să înțelegem că avem nevoie de un temei juridic pentru acest schimb de date. Am stabilit un set de criterii, criterii care trebuie să se îmbunătățească dacă sunt uh, observate anumite de, uh, uh, deficite. Un deficit va fi greu de depășit în lipsa cooperării din partea administrației americane și atunci trebuie să ne întrebăm cât de dezavantajoasă este situația. Principial nu este o situație deloc frumoasă, însă există dezavantaje în contextul în, pentru situația reală și vă întreb care ar fi măsurile pe care am putea să le întreprindem sau care ar fi măsurile care ar putea duce la îmbunătățire a situației. Pe mine acest lucru m-ar interesa mai degrabă, pentru că dacă am suspenda schimbul de date, acest lucru ar fi fo- aproape catastrofal. Deci aș dori să știu ce putem să facem în mod concret. Birgit, do you want to come back quickly? Birgit, doresc să revii? Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am o întrebare, ci o remarcă foarte scurtă. Dacă încheiem un acord internațional, eu cred că toate părțile acordului respectiv sunt importante. Și nu putem să le permitem partenerilor noștri să ne, să ne spună partea aceasta este importantă, o să o pun în aplicare, în, apl- în aplicare partea, o altă parte nu este la fel de importantă, deci o voi ignora. Din punctul meu de vedere, toate uh, părțile unui acord internațional trebuie să fie puse în aplicare uh, și trebuie să cerem statelor Unite ale Americii să respecte decizia uh, pe care și-au asumat-o și să-și îndeplinească obligațiile care le revin. Domnul președinte, dacă îmi permis și mie o întrebare privind RGPD, vom avea o reuniune cu parlamentele naționale înaintea termenului de până în aplicare în uh, mai și sunt de acord cu toți colegii care s a referit la problema implementării. Însă, ați putea să ne precizați puțin uh, situația acolo unde este pusă în aplicare această legislație. Există uh, bariere care suscită rezistență din partea anumitor companii. Deci puteți să ne spuneți care este percepția grupului de lucru articolul 29 privind uh, problemele societate de uh, implementare. Ne-ar fi util și în pregătirea reuniunii pe care o să avem cu parlamentarea națională. Mulțumesc. Mai întâi în legătură cu scutul de securitate. Cred că trebuie să spunem clar că acest scut așa cum uh, funcționează el astăzi, este un progres față de uh, politica de safe harbor. Americanii au luat în serios această chestiune și au, au pus în aplicare un dispozitiv destul de complex de pus în aplicare, scutura, punere în aplicare a setului de mm, scuturi de securitate care nu exista pe vremea um, politicii de safe harbor. Deci, uh, scutul reprezintă deja un pas înainte față de politica de safe harbor. Acestea fiind spuse, lipsesc încă o serie de elemente în legătură cu care am exprimat rezerve. Și um, în avizul nostru din octombrie, um, grupul nostru a exprimat un punct de vedere destul de pragmatic. Deci, practic, am uh, încercat să-i punem pe americani într-o logică de um, um, activă pe baza unui calendar în două etape. Prima implică măsuri care pot fi luate destul de rapid, mai ales E vorba de personalul care trebuie uh, angajat în uh, Pic Club, uh, deci acolo nu există de, uh, nu, e, nu e nevoie de um, discuții uh, îndelungate la nivel uh, politic. Trebuie să iau decizie și gata. Deci, practic, cerem americanilor până în mai să facă anumite lucruri nu prea complicate și pe, altă, pe de altă parte continuăm să facem presiune, așa cum am făcut-o pe vremea politicii de safe harbor, pentru ca întregul dispozitiv să progreseze. În legătură cu numirile, simțim faptul că solicitarea făcută pe lângă autoritățile americane a fost bine înțeleasă, pentru că e clar că se acționează și eu sper că până luna mai să mm, se găsească persoane care să ocupe aceste posturi. Vor fi oare suficiente? Probabil că nu. Și atunci când ne întrebați ce putem face pentru a menține presiunea, eu cred că Parlamentul European ar putea și el să insiste asupra uh, solicitărilor de finanțare pe care le-a făcut uh, grupul articolului 29. Este acesta un avantaj sau un dezavantaj pentru europeni? Eu cred că ceea ce europenii, dar mai mult decât atât, toți actorii care procesează date au nevoie de un cadru juridic pentru transferul de date care să fie robust și care să nu uh, fie supus unui control judiciar care ar putea duce la anularea uh, dispozitivului. Iar astăzi avem cel puțin două acțiuni în justiție mm, și nu știm care uh, va fi decizia cursii în legătură cu acestea. Deci, noi, în grupul articolului 29, spunem că în momentul în care relansăm negocieri comerciale cu anumite țări, uh, avem nevoie de un sistem solid, un standard în legătură cu care trebuie să ne punem de acord și să profităm apoi de ce am învățat în negocierile privind uh, scutul de protecție, Uh, pentru a insista asupra ceea ce dorim în Europa. Nu sunt lucruri exacte, științifice. Bineînțeles, vedem că, că avansăm pas cu pas și progresiv americanii și nu numai, deci țările terțe ajung încet, încet la nivelul de garanții pe care dorim noi europenii. Dar atâta timp cât rămânem în această dinamică și aceste țări terțe progresează, uh, procesul este unul pozitiv și până acum strategia a funcționat în uh, grupul articolului 29 și sper că va continua uh, și în viitor. Acum, în legătură cu regulamentul general privind protecția datelor. Mesajul um, în legătură cu acesta nu vine din partea statelor vine din partea celor care vor trebui să respecte regulamentul. Ei spun că acest cadru juridic este uneori prea complicat de aplicat pentru noi. Dar, bineînțeles, trebuie să ținem cont de aceste observații, aceste argumente și trebuie să răspundem la acestea. Statele membre au o poziție convergentă când vine vorba de respectarea regulamentului general privind protecția datelor? Nu. Uh, acest regulament uh, are trimiteri la legislația națională, dar este doar o opțiune. Nu trebuie neapărat uh, nu e nevoie de o lege națională pentru a pune în aplicare acest regulament, pentru că nu e directivă. Cu excepția prerogativelor autorităților naționale, pentru că ceea ce e nou în acest GDPR este dispozitivul de codecizie care implică articularea acțiunilor represive de la nivel național cu dimensiunea europeană um, care oferă o mediere prin intermediul uh, grupului care înlocuiește mm, eh, grupul de lucru al articolului 29. Dar dacă legiuitorul din statele, mem- din statele membre nu dorește acest lucru, nu e nevoie de legislație de adoptat la nivel național pentru a pune în aplicare regulamentul. Dar în grupul de lucru pentru articolul 29 noi am avut mare grijă să facem în așa fel încât armonizarea dorită de regulament să fie să, să continue și în perioada următoare. De aceea, în uh, liniile directoare, am identificat conceptele cheie noi din regulament pentru a pune autoritățile care produc datele de acord în legătură cu poziții comune pentru a evita ca acestea să schimbe în interpretarea lor națională obiectivul general eh, de armonizare al textului. Deci acesta este obiectivul liniilor directoare. Apoi, cum poate grupul de lucru articolului 29 și cum pot autoritățile naționale să facă în așa fel încât acest sistem să fie un atu pentru Uniunea Europeană, nu un uh, handicap și eu sunt convinsă că este un atu, sunt convinsă că acest cadru juridic ne permite să folosim protecția datelor ca uh, uh, instrument de diferențiere uh, concurențială și mm, autoritățile pentru protecția datelor vor pune aceste instrumente la dispoziție diferiților actori în, sta, în diferite state și în, la nivel european. În unele țări există deja aceste întreprinderi pe care le pot folosi uh, întreprinderile, uh, întreprinderile mari și mici uh, și vom aduce aceste instrumente pe cât posibil la nivel european, pentru că și aici avem o strategie armonizată. Și cu aceste elemente, cred că obiectivul va fi ca autoritățile care se ocupă de protecția datelor uh, să ofere sprijin actorilor europeni în punerea în aplicare acestui nou cadru juridic. Un ultim element, când vine vorba de strategia represivă, anumiți actori li se adresează mm, spunând, dar ce se va întâmpla în luna mai sau după luna mai ve- veți uh, sancționa sistematic pe cei care nu respectă regulamentul sau au întârzieri în ceea ce privește punerea în aplicare obligațiilor din regulament. Eu am spus-o de mai multe ori și o spun și aici că pentru noi uh, regulamentul uh, general privind protecția datelor nu este o ghilotină. Nu ne vom grăbi să sancționăm pentru um, nepunere în aplicare unor obligații, mai ales instrumente noi. Vom încuraja învățarea uh, și, și uh, adoptarea progresivă a acestor noi dispozitive. Însă, un lucru e sigur – principiile uh, din regulament uh, nu sunt noi, instrumentele sunt noi, dar principiile sunt aceleași pe care le avem și în directiva din 1995. Deci, aceste principii, finalitate, proporționalitate și așa mai departe, ne vom asigura că sunt puse în aplicare din mai 2018 încolo, așa cum o facem de altfel deja și azi. Mulțumesc, Isabel. Și să fie foarte pe scurt. Da, doar o frază. Spuneți că nu veți fi nerezonabili în aplicarea regulamentului din 25 de mai încolo. Eu aș dori să uh, vă rog să țineți cont și de faptul că anumite organizații au făcut anumite eforturi iar alt, dacă altele n-au făcut, atunci trebuie să se acționeze. Aceasta trebuie să fie abordarea. Cei care vor putea demonstra că au făcut tot ce au putut, dar n-au reușit, sunt una. Dar alta sunt întreprinderile mai, de exemplu din țara mea, care pur și simplu n-au investit timpul și energia necesară pentru a face ceva. Deja cred că am răspuns la această întrebare. Organele de reglementare sunt instituții rezonabile. Obiectivul nu este acela de a sancționa. Obiectivul este să facem în așa fel încât toți actorii din toată Uniunea Europeană să se pună în conformitate. Sancțiunea este doar o armă disuasivă. În Franța, CNIL-ul pronunță 15 sancțiuni pe an, dar uh, se depun 8.000 de plângeri. Deci, sancțiunea este o armă excepțională, nu este o armă de reglementare a situației în fiecare zi. În fiecare zi se aplică instrumentele de conformitate pe care le vom propune diferiților actori implicați și, bineînțeles, vom ține cont de eforturile care au fost făcute sau nu, dar doresc să atrag atenția asupra faptului că Putem fi foarte flexibili când vine vorba de instrumente, um, când vine vorba de ceea ce este nou față de directiva din 95, dar dacă nu se respectă un principiu general care există de peste 20 de ani, atunci vom aborda lucrurile puțin diferit. Mulțumesc, Isabel, pentru contribuția dumneavoastră pentru participarea la ședința noastră de astăzi. Doresc să vă amintesc colegilor că mandatul dumneavoastră ca președinte al acestui grup de lucru se termină pe 29 februarie. Doresc să mulțumesc să mul- pentru tot ce ați făcut în ultimii cinci ani. Am colaborat mult și foarte bine. Mulțumesc mult pentru colaborarea cu Comisia Libe uh, și doresc să mulțumesc și echipei dumneavoastră. În ceea ce privește contribuția dumneavoastră la discuția noastră de astăzi, cred că la următoarea reuniune coordonatorii vor discuta care vor fi următorii pași în legătură cu scutul de securitate, dacă pregătim o rezoluție sau nu. Și, bineînțeles, avem și discuția cu parlamentele naționale privind uh, regulamentul general de, pentru protecția datelor cu parlamentele naționale care avea loc, avea loc în mai. Mulțumesc încă o dată pentru um, prezidarea acestui grup de lucru și mult succes pentru viitor. Mulțumesc, dragi colegi, pentru dezbatere. Votul va începe peste 4 minute, deci la ora 17 fix. Vă rog să aveți cardurile de vot pregătite Votul va avea loc exact la ora 17. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Trecem direct la vot. Votăm electronic, deci vă rog să vă pregătiți carturile. O întrebare. E cineva care nu are cardul de vot? Vă rog să-mi spuneți dacă cumva nu aveți cardul de vot la dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți acum ca să vă contabilizăm votul. Cine nu are cardul de vot? Is there anyone who doesn't have their voting card? E cineva care nu are cardul de vot? Nu? Atunci înseamnă că toată lumea are cardul de vot. Nu avem probleme. Vă rog să vă ocupați locurile. Vă rog să vă introduceți cardul în consolă, rapid. Toată lumea a luat loc. La reuniunea de pe 11 ianuarie 2018, coordonatorii au luat notă și au discutat de decizia Comisiei de pe 20 decembrie 2017 de a activa articolul 7, liniatul 1 din tratat în legătură cu situația din Polonia. Printre altele, coordonatorii au luat o decizie de principiu în legătură cu calea de urmat având în vedere că e nevoie de rezoluție care să exprime poziția Parlamentului legătură cu decizia Consiliului. Proiectul de moțiune de rezoluție a fost pregătită pe baza contribuțiilor grupurilor și aprobată de majoritatea coordonatorilor în procedură scrisă. Trecem acum la votul electronic în legătură cu această rezoluție. A point of order. O solicitare de respectare a regulamentului. Vă rog să ne spuneți cine sunteți pentru că nu pot să citesc cartonașul de aici. Sunt uh, Beata Goșevska. Pe site-ul web al Comisiei, în poloneză, președintele rogă pe vorbitoare să vorbească maxim două minute. Doamnelor și domnilor, vom vota o rezoluție în legătură cu situația din Polonia și până acum pe site-ul web încă nu e disponibilă versiunea rezoluției în limba poloneză, e doar versiunea în engleză. Regulamentul spune clar că textul trebuie tradus în toate limbile oficiale. Poloneza nu mai este o limbă oficială? Okay. Um, can I just check how many points of order I will be dealing Aș dori să știu câte solicitări de respectare a regulamentului sunt. Sunt două, da? Domnul Gherec, aveți dumneavoastră posibilitatea să aveți acum o, contribuție și acum răspund. Mulțumesc. Conform informațiilor pe care le-am primit la ora 15, aș dori uh, să știu care este justificarea acestei rezoluții, pentru că chiar dacă unii o sprijină, nu știu dacă toată lumea, dar uh, președintele spune toate grupurile politice o sprijină. Sigur, ECR-ul nu, a, nu sprijină această propunere de rezoluție. N-a sprijinit-o niciodată. Dar dacă anumite grupuri politice sprijină această rezoluție, atunci coordonatorii din aceste grupuri ar putea să ne spună din ce motive. Repet că moțiunea pusă de, trimisă de comisie Consiliului implică că Parlamentul trebuie să-și exprimă poziția cu majoritate calificată. Deci aceasta este procedura normală pentru astfel de moțiune, dar nu înțeleg de ce trebuie să votăm aici această rezoluție, rezoluție care n-a fost niciodată discutată sau nici justificarea nu a fost uh, prezentată. Aș dori să știu mai întâi care este justificarea și în al doilea rând aș dori să știu dacă coordonatorii celorlalte grupuri politice o sprijină, pentru că grupul nostru nu o sprijină. Și în al treilea rând doresc să spun că eu cred că nu este necesară pentru că, practic, divizați Europa cu o astfel de... Eh, avem deja această moțiune a Comisiei Europene care e nefericită, dar eh, se bazează pe proceduri pe care nu le prea le înțeleg. De ce trebuie să votăm noi azi și aș cere să se anuleze acest vot? Okay, thank you, Mr. Jurek, and also to the member. Mulțumesc, domnule Iurec, și mulțumesc eh, și colegei dumneavoastră. Mai are cineva o solicitare de respectare a regulamentului? Dacă ulterior vor fi astfel de solicitări, nu le voi mai accepta. Mai este o solicitare? Acum aveți o solicitare de respectare a regulamentului. Aș dori să le ascultăm pe toate și apoi să reacționăm la ele. Nu mai mult de două minute, vă rog. Domnule președinte, și eu am primit uh, explicațiile la ora 15 în această după masă. Și după aceea, la punctul 5, am încercat să găsesc uh, rezoluția respectivă. Și rezoluția 2541 uh, pe 2018 nu există. Dacă încercați să o găsiți, dați uh, click pe linkul respectiv, se afișează mesajul acest document nu există și mă întreb, dacă nu cunosc acest uh, text, cum putem să-l uh, votăm astăzi în condițiile în care nici măcar nu l-am discutat? Mulțumesc, dragi colegi. Am ascultat toate solicitările de respectare a regulamentului. Am acceptat trei, nu mai accept altele. Toți uh, membrii au acces la text de azi dimineață de la ora 9, astfel răspund domnului Iurec Eh, domnului Voit. Domnul Iurec a spus mai multe lucruri eh, și doresc să fie foarte clar. Așa cum am spus eh, la început, coordonatorii au luat o decizie în legătură acest, proiect, acest proiect de text în majoritate. Deci aceasta este o discuție, o decizie a majorității, ținând cont de grupurile politice deci acum votăm proiectul de rezoluție, va apoi va avea loc un, uh, o dezbatere în plenară. De aceea aici nu are loc o dezbatere astăzi. Aceasta este decizia majoritară a coordonatorilor. În ceea ce privește traducerea proiectului de rezoluție, el este în engleză și va fi tradus în poloneză înainte de votul din plenară, din cauza calendarului uh, foarte strâns. Acum trecem la vot. Îmi pare rău, nu mai accept alte solicitări de respectare a regulamentului și trecem acum la vot. Uh, îmi pare rău, spune domnul președinte, nu accept. Uh, doamna Goșevska spune, eu nu pot să votez dacă nu știu textul rezoluției. Președintele, mai explic o dată și după aceea trecem la vot din cauza faptului că este doar un proiect de rezoluție, ni s-a permis uh, să votăm pe baza versiunii în engleză. Va avea loc o traducere completă înainte de uh, dezbaterea din plenară. Deci acum trecem la vot. Și votul s-a deschis. Doamna Goșevska. Deci trebuie să votăm fără să știm ce votăm, da? Has everyone voted? Yes, a votat toată lumea? Spune domnul președinte. Dragi colegi, sunt prea multe voturi de la ALDE. Totul este în regulă. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru și 9 împotrivă și fără nicio abținere. Astfel s-a încheiat votarea și Um, se va vota la, în plenară în februarie. Vă mulțumesc! Colleagues, the next part of the agenda is 1710. 1710. Dragi colegi, reluăm ședința la ora 17 și 10 minute. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the next point of the agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un punct foarte interesant și interesant. Îi rog pe colegi uh, dacă vor să rămână, să rămână, dacă au venit uh, să voteze doar, să rămână și la acest punct. Avem uh, audierea candidatei pentru funcția de director executiv al Europol. Cine nu dorește să rămână, e rugat să părăsească sala în uh, liniște. Ne-ar ajuta foarte mult. Deci, dragi colegi, astăzi avem uh, un schimb de opinii cu Catherine de Boll, candidata selectată de Consiliu dintr-o listă scurtă de candidați propusă de Consiliul de Administrație pentru funcția de director executiv al Europol. În 23 octombrie, coordonatorii LIBE au uh, hotărât aplicarea articolului 24 din regulamentul 794 privind Europol și să invite uh, candidata selectată la postul uh, de director executiv al agenției pentru audiere. Bun venit la Uh, comisia noastră, doamnă Catherine de Bol, și înainte de a începe, aș dori să vă reamintesc uh, formatul convenit de către ședința coordonatorilor din ianuarie. În primul rând, uh, vom avea o prezentare de 10 minute, doamna de Bol, după o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor și a colegilor interesați, după care doamna de bol va primi răspunsul pentru răspunsuri și, după aceea, dacă e nevoie, a doua rundă de întrebări. Deci, încă o dată, un călduros uh, bun venit. E pentru prima dată când veniți la comisia noastră și dacă colegii sunt uh, gata să o asculte pe doamna Catherine de Bol, aș dori să-i dau cuvântul timp de 10 minute și după aceea vom trece la întrebări. Încă o dată un călduros la mulți ani pentru prima dată la comisia noastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. În calitate de uh, candidată selectată uh, pentru postul de director, la funcția de director executiv al Europol, vă mulțumesc uh, pentru invitația uh, adresată pentru a vă prezenta uh, perspectiva mea uh, în ce privește activitatea Europol și al activităților uh, de securitate în europeană. Aș dori să am primul diapozitiv, vă rog. Comisia Libe și asumă răspunderea totală pentru acest incident tehnic, am reușit în sfârșit. Da, deci o să vă prezint uh, o Europa mai sigură, deci felul cum văd Europa mai sigură și uh, rolul Europol în acest sens. Aveți uh, poze care reflectă competențele în care uh, cred și care ar trebui să revină unei agenții de aplicare a legii la nivel na- uh, național și european. Am avut o carieră progresivă, sunt uh, jurist, am lucrat în jandarmeria belgiană, am devenit uh, șef de post uh, la un post local de poliție și apoi am fost implicată la nivel federal în poliția belgiană. Vedeți și uh, zonele importante de, mm, în calitate de viitor director de Europol. Respectarea drepturilor omului, respectarea valorilor de, uh, democratice și a statului de drept. Toate acestea trebuie să fie garantate în permanență de asemenea, ce este foarte important, îl reprezintă respectarea și transparența uh, la nivel uh, politic față de personal și față de cetățeni. Eu consider că uh, comunitatea de aplicare a legii trebuie să respecte rolul fiecărei instituții și să-l garanteze. Trebuie să acordăm atenție formării, noilor tehnologii, să investim în inovare. Sunt chestiuni cheie pentru uh, poliție și pentru uh, organismele de respectare a legii. Aveți aici uh, poziția mea în ce privește uh, amenințările de securitate, prioritățile pentru Europol și felul în care eu consider că Europol ar trebui să se dezvolte în continuare. În ceea ce privește criminalitatea și terorismul, sunt uh, amenințări foarte complexe și am, în ultimul eurobarometru, uh, se uh, dovedește faptul că uh, criminalitatea și terorismul reprezintă um, preocupări pentru cetățenii europeni și, de asemenea, și criminalitatea pe internet. Asistăm la o creștere de la 80 la 87%. Dar acest studiu mai arată și că cetățenii europeni își doresc un uh, schimb mai eficient de informații între diversele state membre, uh, informații cu privire la criminalitate și la terorism. Uh, schimbul de informații crește zilnic și e o evoluție pozitivă, însă trebuie să fim conștienți și de provocările unei astfel de sporiri, pentru că Europol și comunitatea națională, autoritățile de respectare a legii, trebuie să facă, să țină pasul, să facă față acestei intensificări dar uh, amenințările pentru Europa vor continua să existe și se vor schimba și de aceea Europol va trebui să fie pregătită pentru viitor și uh, va trebui să găsească uh, soluții noi pentru noi abordări, deci să vină cu răspunsuri la această amenințare a criminalității și a terorismului. Pentru a ne asigura că Europolul va face față acestor provocări, să vedem care ar trebui să fie direcția pe care să o ia uh, Europol. Europol este o organizație puternică, este uh, modernă și este un partener de încredere pentru toată lumea și aș dori să profit de ocazie pentru a-i mulțumi uh, um, predecesorului meu pentru faptul că a transformat Europol într-o agenție, agenție modernă pe care o cunoaștem astăzi. Rolul meu va, trebu- va fi să fie uh, consolidarea acestei uh, organizații pentru ca ea să facă față provocărilor și îngrijorărilor uh, clienților. Și deci, pentru, uh, la începutul mandatului, voi pune accentul pe uh, relația cu uh, clienții cheie Europol E vorba de nevoile și de îngrijorările statelor membre. Uniunea uh, Europol ar trebui să țină cont mai bine, să fie mai reactiv uh, la uh, nevoile statelor membre. Ar trebui să sprijine statele membre conform regulamentului și să înțeleagă ce își doresc clienții săi să evalueze și să devină o organizație care se perfecționează în permanență trebuie să venim cu rezultate concrete. Aceste rezultate sunt foarte importante. Trebuie să găsim un echilibru între uh, nivelul european și uh, prioritățile la nivel de stat membru. O a doua prioritate o reprezintă uh, gestionarea, deci îmbunătățirea gestionării informației prin inovare și prin Uh, preîntâmpinare. Într-adevăr, gestiunea informației este o, una, o acțiune foarte importantă, deci Europol va trebui să poată să proceseze toate informațiile pe care îi se pun la dispoziție, dar va trebui să se pregătească și pentru noile informații, informațiile de mâine, informațiile geografice informațiile obținute de la drone și așa mai departe. Și de aceea Europol trebuie să se adapteze la apariția noilor tipuri de informații și la noi instrumente ca să sprijine și că, ca să uh, aducă plus valoare la anchetele din statele membre. Revoluția digitală e o realitate, Europol trebuie să țină pasul cu această transformare digitală prin uh, o capacitate de supraveghere puternică și aceasta în uh, respectând uh, regimul de protecție a datelor și respectând drepturile fundamentale. A treia prioritate sau a treia întrebare, Europolul poate face toate acestea singur? Nu, nu se poate. Europol trebuie să coopereze cu partenerii, cu alte agenții pentru a avea o uh, abordare interdisciplinară, pentru că o astfel de abordare este necesară în domeniul securității. pentru a uh, pentru a atinge aceste obiective, Europol trebuie să fie o, organizație rezistentă la șoc, dar trebuie să fie și flexibil pentru a contracara riscurile emergente pentru securitatea europeană. Ce înseamnă acest lucru? Deci ar trebui să facă față acestor riscuri noi emergente și să acorde sprijin operațional statelor membre în cazul unor incidente și să fie proactiv și să fie orientat pe viitor cu această capacitate de uh, prevedere pe termen lung. Ar trebui să încercăm să identificăm noile amenințări uh, pe, pe viitor, să vedem cum aceste acțiuni de aplicare ale legii trebuie să se adapteze la aceste noi uh, amenințări și cum să acordăm uh, consiliere uh, decidenților politici în acest domeniu al schimbărilor anticipate. Trebuie să înțelegem și contextul în care activează agenția, deci contextul politic și contextul de securitate în care activăm. Și doar atunci sau doar astfel vom avea uh, am avut uh, mai degrabă o activitate de tip reacție și nu de, de anticipare. Uh, pe atunci uh, nimeni nu s-a gândit la faptul că grupările criminale pot exploda copii și constatăm că se întâmplă acest lucru. Însă poate Europon să uh, atingă acest obiectiv. uh, informare cel mai puternic, uh, uh, CENAP, avem uh, centre speciale pentru contracararea terorismului, uh, pentru criminalitate organizată, Abordarea 27. Avem nevoie de această activitate de prevedere strategică, avem nevoie de instrumentele și expertiza necesară pentru a ne menține activitățile. Trebuie să uh, angajați, grație dumneavoastră, ne-am uh, mărit efectivele și astfel Europol este o organizație foarte conectată, dar uh, trebuie să continue pe acest făgaș Uh, pentru a um, uh, furniza servicii de calitate uh, pentru statele membre. Europol trebuie să fie un partener de încredere pentru statele membre în combaterea terorismului și a criminalității. Trebuie să fie o rețea recunoscută și trebuie să fie o rețea care construiește punți, dar și pentru Parlamentul European, pentru Consiliu și pentru celelalte instituții și agenții europene. Stau la dispoziția dumneavoastră și aștept uh, cu nerăbdare să vă uh, primesc, uh, sper, la sediul organizației Termin și noi. Avem colegi care înlocuiesc pe coordonatori și care s-au scris. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte de director executiv al Europolului. Doresc să apreciez uh, prezentarea dumneavoastră precisă, simplă, dar plină de conținut. Apreciem uh, mult uh, modul în care um, v-ați făcut pul comun de control parlamentar format din membrii Parlamentului European și membrii Parlamentelor Naționale. Acest grup a fost creat propunerea legislativă, legislativă prin interoperabilitatea uh, prin două propuneri de regulament. Doresc să fac referire în mod specific. Ați făcut deja referire la acesta, dar insist, având în vedere că cybercriminalitatea înseamnă, reprezintă astăzi una dintre principalele amenințări septembrie, de, a unui pachet european pentru securitatea cibernetică, aș dori să vă întreb ce măsuri ați prevăzut pentru a îmbunătăți septembrie de, a unui pachet european pentru securitatea cibernetică, aș dori să vă întreb ce măsuri ați prevăzut pentru a îmbunătăți eficiența luptei împotriva, lupte împotriva cybercriminalității și ținând cont de faptul că cybercriminalitatea a fost uh, o prioritate. Aș dori să vă pun o întrebare, având în vedere contextul din care veniți. Sunteți o polițistă belgiană. Aș dori să vă întreb din experiența dumneavoastră belgiană, care sunt învățămintele cele mai importante de tras în combaterea terorismului? Care este experiența pe care o aduceți la Europa? Care, dacă ar trebui să, dacă ați ajunge la concluzia că în unele state membre, în anumite domenii, pentru că e o realitate. Și o ultimă întrebare. Într-un stat membru, n-a scăpat nimănui, a existat uh, Uh, deci a fost uh, asasinată faimoasa jurnalistă, care a fost și uh, denunțător de integritate. Familia sa a spus că Europolul a părăsit locul faptei pentru că s-au găsit probe materiale lanzate. Continuă Europol să participe la această anchetă? Doamna Steven se cere, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă de Bol. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența la comisia noastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat felul în care vedeți dumneavoastră lucrurile uh, și viitorul uh, Europol. Aș dori să vă pun două întrebări în legătură cu uh, comunicările de rețele pentru a combate radicalizarea tinerilor. Dar știți că Europol a fost și criticat pentru că a spus că răspunderea ar trebui să revină mai degrabă sectorului privat. Apoi experiența Europol și serviciile de, uh, se bazează și pe serviciile de securitate să decripteze toate aceste mesaje. Statele membre care au o capacitate redusă ar trebui să poată să apeleze la această celulă pentru a uh, decoda uh, mesaje transmise pe WhatsApp și pe Messenger, de exemplu, uh, pentru anchetele judiciare. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu astfel de inițiativă? Și e adevărat la Comisia Tero Libe. Mulțumesc. În numele grupului GUE, în numele verzilor, cine îmi cer iertare, Cecilia Wikstrom reprezintă grupul ALDE, deci încă o dată vă rog mii de scuze. Aici sunt, sunt însoțită, sunt escortată de colegi belgieni, cred că suntem un uh, uh pluton uh, vizibil. Da, într-adevăr, mulți belgieni sunt în sala astăzi, da. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, a fost uh, uh o adevărată plăcere să avem o prezentare foarte clară pentru că e un uh, domeniu destul de complicat, e un viitor încălcit uh, pe care îl prevedem pentru Europol. Știm cu toții că cooperarea europeană e o, mm, foarte importantă pentru a combate terorismul și criminalitatea organizată și știm că și Europolul de astăzi are un mandat mai vast și probabil că așa va fi uh, și pe viitor, chiar mai vast. Uh, Uh, centrul acesta de uh, cybersecuritate, centrul pentru combaterea terorismului și așa mai departe. Care ar trebui să fie uh, evoluția următoare pe lângă toate aceste evoluții? Și ați menționat și angajamentul dumneavoastră față de cooperarea sporită între statele membre. M-am bucurat să aud frazele dumneavoastră și grupul meu, nu e o coincidență, de Alianța Liberalilor și a Democraților e pentru acest schimb de informații și am mai subliniat și că uh, informația poate în multe uh, situații ar trebui să, uh, deci uh, schimbul ar trebui să fie obligatoriu pentru a stabili un set de informații uh, care să fie uh, schimbat și să nu avem 28 de uh, seturi de informații în paralel cum am putea să îmbunătățim totuși calitatea informației furnizate de către statele membre, pentru că știm că în acest domeniu al preîntâmpinării și al uh, anchetării și a combaterii acestor uh, infracțiuni. Uh, până la urmă ne bazăm pe informația furnizată de către statele membre care este lacunară câteodată. Deci v-am pus foarte multe întrebări, mă opresc aici și vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră viitoare. Thank you, Cecilia, and please... Uh... Îți mulțumesc, Cecilia. Și nu știu dacă colegii belgeni doresc să ia cuvântul, o să le dau cuvântul dacă doresc acest lucru. Cin- cinci? Cinci colegi. O reprezentare disproporționată, cred. Cred că se formează deja un club de susținători Domnul Teri Cabras, acum pentru a înlocui pe doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să mă amestec nici cum în ordinea corectă a vorbitorilor și mă bucură că ați dat cuvântul uh, întâi prietenilor mei. Doamnă de Bol, felicitări. Grupul meu, Verzi EFA, este mulțumit de nominalizarea dumneavoastră. Și, uh, deocamdată, am o singură întrebare. V-ați referit la unul din obiectivele activității dumneavoastră și anume respectarea transparenței. Ei bine, cred că toată lumea știe faptul că există state membre care nu au un schimb de informații cu Europol sau nu transmit suficiente informații Europol și ar fi util dacă am spune despre ce state membre este vorba. Deci aș dori să vă întreb cum intenționează Europol să îmbunătățească transparența. O să numiți statele membre care ar putea să facă mai multe, tocmai pentru a le convinge să colaboreze mai bine cu Europol. Mulțumesc. mulțumesc. Acum dau uh, cuvântul colegilor în uh, ordinea în care și-au manifestat interesul de a interveni. Și o să începem cu domnul Michel, vă rog. Aș avea o întrebare. După părerea dumneavoastră, care va fi spațiul? Fir aici la intervenția doamnei Gomez, chiar dacă nu sunt neapărat uh, de acord cu abordarea dânsei legătură cu rolul dumneavoastră. Aș dori să știu dacă considerați că trebuie să respect mică întrebare care nu este strâns legată de ceea ce am spus adineauri, se referă la prioritățile dumneavoastră. Unii dintre noi am făcut parte din Comisia Parlamentară de Anghelie. Bine. Thank you, Mr. Michel. Mr. Coelho. Vă mulțumesc, domnule Michel. Domnul Coelho are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule. Relații cât mai bune, unor contacte cât mai uh, strânse între directorul Europol și membrii acestei comisii. Doamna Debol, pentru a le face față, au nevoie de uh, asistența Europol. În primul rând, este nevoie de un uh, schimb adecvat de informații. După cum am spus acest lucru în mod repetat, uh, avem nevoie de informații de calitate și știți că întărim sistemul de informații uh, Schengen. Uh, Parlamentul a cerut un acces mai bun la acest sistem pentru Europol și, în plus, ne dorim ca Europol să fie informat de rolul Europol ca furnizor de analize a riscului și de plus valoarea Europolului pentru forțele polițienești de la fața, fața locului. Și apoi, care este rolul Europol când vine vorba de accesul la aceste informații? Mulțumesc, domnule Coelho, domnul Lopez Aguilar. Vă mulțumesc. Continuare, deficiențe, lacune în colaborarea și schimbul de informații între diferite uh, agenții europene. Cum credeți că zile uh, um, chinezești? Și știm în același timp că uh, agențiile din China, unele dintre ele, sunt uh, implicate în activități masive de uh, spionaj, uh, inclusiv economic. În se cuvântul domnul Depre. Du naționalism. Sunt mândru că avem uh, um, o belgiană care este candidată la acest post uh, uh, și de asemenea o persoană de, persoană de calitate deosebită. Cred că um, putem spune că lipsește um, o, o atitudine strict ideologică și vă limitați uh, la o rigoare profesională. Anumite persoane și anumite grupuri politice pun foarte ușor semnul legal între imigrație și terorism. Întrebarea mea pe care vă adresez este ce aveți de gând să faceți pentru a face distinția între aceste două concepte, uh, luând în același timp măsurile necesare dacă e nevoie. În al doilea rând, se vorbește mult despre cei care revin din statul islamic, din Siria și din Irak. Fiecare țară ia propriile măsuri. Credeți că Europolul ar putea să ajute în mod util statele membre? Să le ajute cumva? Mulțumesc! Thank you very much, Chair. Ați auzit foarte multe urări uh, de bine. Uh, în același timp au fost uh, amintite subiecte foarte importante și, dacă îmi permiteți, aș dori belgiană, un lucru relevant din punctul meu de vedere, pentru că am dorit să știm, pentru că știm cât de relevantă, cât de importantă